So we can uh, begin our meeting. Așadar putem începe reuniunea. Eh, no. Trebuie să tot scris în engleză. Eh, first of all, în primul rând, aș vrea să vă aduc aminte că din cauza unor probleme de calendar, punctul 10 de pe ordinea de zi, avizul domnului Preda cu privire la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 se va amâna proiectul de ordine de zi s-a distribuit pe 5 iulie 2016. Există cumva obiecții sau solicitări de modificare? Da? Helmut Scholz. Mulțumesc, doamnă președinte. Am văzut proiectul de agenda pentru comisia noastră și mă întreb dacă chiar cu seriozitate vreți să discutăm mâine raportul domnului Verhofstadt referitor la dezvoltarea și modificarea structurii instituționale a Uniunii Europene, pentru că eu cred că e un punct crucial pe care trebuie să-l discutăm, în special după referendumul din Regatul Unit, care are un impact asupra noastră tuturor și a viitorului instituțional și al atmosferei de lucru. Acest proiect n-a fost distribuit și atunci când primim raportul, chiar dacă îl primim mâine, deadline for amendment. că termenul pentru amendamente va fi foarte strâns, foarte în curând, decât uh, de, deci aș propune să nu tragem nicio concluzie în legătură cu acest punct, chiar dacă nu e foarte clar ce se întâmplă cu acest proiect de raport. Mulțumesc, Helmut. Sunt de acord cu părerea ta. Proiectul va fi prezentat cu siguranță mâine. Nu, astăzi, la ora 16. În orice caz, e foarte târziu. Perioada de timp uh, e foarte scurtă pe care o vom avea la dispoziție pentru amendamente și trebuie să vă spun că sunt foarte îngrijorată în legătură cu rapiditatea cu care e pregătit acest raport. Da? E deja clar când este fixat termenul limită pentru amendamente nu, la întreb cu seriozitate, pentru că pentru acest raport probabil că avem nevoie de o știință de grup. Nu pot pentru grupul nostru să vă promit E imposibil să ne întâlnim în luna august. Cum o să tratăm problema? Until now, uh, seems... Până acum se pare că termenul limită ar fi 1 septembrie, dar mâine vom decide nu știu ce părere au celelalte grupuri în legătură cu ce discutăm, dar părerea mea este 1 septembrie e prea curând pentru amendamente și să avem o discuție serioasă cu raportorii din umbră, pentru că cei raportorii din umbră n-au nicio utilitate dacă sunt amendamente doar până pe 1 septembrie. Da? Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord și cu dumneavoastră și cu domnul Scholz. E mult prea curând. E un fel de procedură accelerată. Și după tot ce am auzit în această comisie, în ultimii doi ani, e un raport major cu implicații profunde și sunt inat să fiu de acord că ar trebui să fie discutat la nivel de grup înainte de a ajunge la vreo concluzie. Ori amânăm cu totul în ce privește ziua de mâine, ori avem din nou un alt fel de audiere preliminară. Presupun că domnul Verhofstadt va veni să ne prezinte raportul. <clears throat> Presupun că vom putea să le examinăm între astăzi și mâine, dar nu înțeleg de ce a fost nevoie de atât de mult timp. Probabil ceva care a avut de-a face cu un anumit referendum într-o anumită țară învecinată, dar am impresia că în niciun caz nu putem face ceva atât de rapid. Având în vedere că acum avem șase săptămâni în care Parlamentul de fapt nu va face nimic, cred că asta e valabil pentru majoritatea membrilor. Trebuie să uităm de 1 septembrie și să ne gândim la sfârșit de septembrie. Cinstit vorbind, nu sunt sigur că dacă acest raport e pe atât de dificil și de important pe cât credem că are vreo importanță, dar unii consideră că se întâmplă ceva necorespunzător, că se face în mod pripi ceva. Nu avem nevoie de o procedură în stil sovietic. Mercedes. Sui tempi esatti. În legătură cu calendarul, cred că putem să discutăm mâine cu domnul Verhofstadt și între noi. Cu toate acestea, în legătură cu calendarul, trebuie să înțelegem dacă vom <clears throat> respecta ideea înscrisă inițial în rezoluția Parlamentului legată de Brexit și afectată de un amendament. Cu toate acestea, se pare să rămână un obiectiv politic și anume de a adopta cele trei rapoarte cu privire la viitorul Uniunii. Domnul Bresu și domnul Brock, care și au probleme cu timpul, și domnul Verhofstadt. Și se va discuta acest lucru și în octombrie. Cred că asta au spus la conferința președinților. Cred că trebuie să verificăm, pentru că dacă așa stau lucrurile, atunci s-ar justifica să facem eforturi pentru a accelera. De ce? Pentru că mi se pare că obiectivul politic e limpede. Parlamentul e veriga slabă în dezvoltarea politică deocamdată și ar trebui să <clears throat> vorbim clar și răspicat. Sunt texte foarte importante și ar trebui să ne <clears throat> afirmăm rolul de reprezentanți ai cetățenilor Uniunii. Dacă nu facem asta înainte de sfârșitul uh, anului de Consiliul European de iarnă, înseamnă că diversele grupări sau liderii politici o să schimbe poziția. <clears throat> Perioada de timp e scurtă și noi în Parlament trebuie să învățăm să lucrăm cu un calendar politic și nu cu unul biblic. E puțin timp la dispoziție și e un risc pentru Parlamentul European unui, unui deces politic, adică de a ne pierde relevanță, cu alte cuvinte. Dacă se confirmă, putem să ne gândim să dăm mai mult timp. Nu știu că de pe 1 pe 5 septembrie nu e suficient, pentru că grupurile nu o să aibă timp să aibă discuții și trebuie să aibă discuțiile, poate. 10 septembrie ar fi mai bine pentru a avea discuții și în același timp să nu trenăm prea mult. Też chcę bardzo wyraźnie poprzeć. Mulțumesc. Aș vrea să sprijin uh, solicitarea făcută de colegi legată de timpul necesar pentru amendamente, perioada de timp să se prelungească 1 septembrie. E mult prea curând, nu va fi posibil să avem uh, o abordare aprofundată, mai ales că l-am rugat pe domnul Verhofstadt să ne dea ceva scris de mai multe ori și tot n-am primit nimic. Desigur că antevorbitoarea are dreptate. Nu putem să amânăm lucrurile la nesfârșit, dar cred că ar trebui să fie dincolo de 1 septembrie. Mulțumesc. Da. E, eu... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că diferitele puncte de vedere sunt foarte rezonabile. Într-adevăr, E urgent, avem nevoie să dispunem de text pentru ca grupurile să își poată contura o poziție. Cred, prin urmare, că poziția doamnei Breso este cât se poate de rezonabilă. Presupune o amânare, însă o amânare minimă pentru a putea face uh, ceea ce Parlamentul trebuie să facă din punct de vedere strategic. Nu, ci sono, eh, nu sunt alte obiecții. Personal sunt de acord cu ce au spus domnul Șuflin și domnul uh, Ujazdovski. Când subliniez importanța de a se da timp suficient în acest proces de reflexie, nu mă refer la timpii biblici. Sunt în favoarea unei amânări din motive politice. și nu văd cum să interpretăm uh, un moment solemn, o ocazie solemnă de a aproba trei rapoarte, dacă aceste trei rapoarte nu sunt uh, concepute și analizate aprofundate între grupuri și în grup. Și aici uh, o să-mi închei prezentarea opiniei. Deci putem considera agenda ca fiind adoptată cu această rezervă legată de raportul Verhofstadt. După părerea mea, domnul Verhofstadt ar putea să-și prezinte raportul și neavând decât jumătate de oră să discutăm, să auzim ce are de spus despre raport. Apoi un anunț, aș vrea să vă informez pe membri că, având în vedere problemele dificile cu agenda, prezentarea programului președinției slovace pentru semestru de activități va avea loc la deschiderea reuniunii AFCO, care se va ține luni 5 septembrie, de la ora 3 după amiaza până la 6 și jumătate. Apoi, pe scurt, deciziile coordonatorilor. Mai întâi, moțiunea pentru o rezoluție a Parlamentului European cu privire la acordul între UE și Regatul Unit. Coordonatorii au decis să nu dea niciun follow-up moțiune de rezoluție în baza regulii 133 pe care a înaintat-o doamna Mara Bizotto cerând comisiei să dea posibilitatea implicării Parlamentului European în acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit și detaliind conținutul concret al acordurilor. De fapt, în lumina rezultatelor referendumului din Regatul Unit, acel acord a expirat. Dacă niciun membru nu se opune acestei sugestii, o considerăm ca fiind avizată de comisia noastră. întrucât procesele sau aprobarea proceselor verbale a reuniunilor vă comunică procesele verbale ale ședinței de pe 14 și 15 martie sunt disponibile și că în conformitate cu practica curentă se consideră aprobate în caz că nu se formulează obiecții. și apoi președinția Consiliului, președinția olandeză a Consiliului, care s-a încheiat și ultima noastră ședință legată de mandatul lor. Ca de obicei, invităm președinția pentru un schimb de părere în legătură cu rezultatele acestui semestru de activități. Din păcate, domnul ministru Ben Kenders e undeva într-o misiune în străinătate și n-a putut să fie prezent la reuniunea noastră. Va fi înlocuit de reprezentantul permanent al țărilor de jos pe lângă Uniunea Europeană, domnul ambasador Peter de Hoyer, căruia aș vrea acum să-i mulțumesc, să exprim gratitudinea și numele președintei noastre, doamna Hübner, nu doar pentru cooperarea președinției olandeze cu comisia noastră, ci și pentru angajamentul său personal pentru toate eforturile de a contribui la promovarea unor dosare delicate, cum ar fi dreptul de anchetă al Parlamentului European și reforma legii electorale europene. Așadar, aș vrea acum să-i dau cuvântul domnului ambasador de Hoyer. Thank you very much, Madam Chair. Uh, it's a pleasure indeed. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. E într-adevăr o plăcere să mă aflu astăzi aici alături de dumneavoastră pentru a face un schimb de opinii referitor la rezultatele președinției olandeze în ceea ce privește dosarele de interes pentru această comisie. După cum spuneați, ministrul Kunders este în deplasare, este în America de Sud la ora actuală. Sper că îl iertați și că prezența mea va fi de ajuns. În timpul președinției noastre am încercat să intensificăm relațiile bune deja cu Parlamentul European, am cooperat îndeaproape cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră din alte comisii. Sperăm că această relație va continua și după perioada președinției. Din punct de vedere personal, dați-mi voie să-i mulțumesc doamnei Hübner, cât și domnului Iorghi și domnul, domnului Leinen, cu care am lucrat îndeaproape asupra unor dosare. A fost o plăcere și un adevărat privilegiu. Înainte de a trece la analiza președinției olandeze, aș dori să profit de această ocazie pentru a ura președinției slovace toate cele bune. După cum ați auzit, deja veți discuta cu colegul Lejac în uh, septembrie, iar colegii slovaci uh, vor trebui să se ocupe cu siguranță de o serie de subiecte delicate de care ne-am ocupat și noi. Sunt vremuri uh, dificile Într-o asemenea situație este într-adevăr foarte important ca instituțiile să lucreze într-un mod concertat. Noi am preluat președinția Consiliului Uniunii în circunstanțe la fel de dificile. Nevoia de cooperare la nivel european a ieșit și mai mult în evidență în timpul crizei migratorii. Multă lume căuta soluții în Europa și pe bună dreptate, însă problemele erau uh, la un nivel la care soluția trebuia căutată uh, la nivel internațional. Cred că am reușit uh, în câteva circunstanțe să cooperăm cele trei instituții, iar săptămâna trecută Parlamentul a votat asupra mm, pazei de coastă și de frontieră. Am încercat să avem o abordare activă și pragmatică. Ministrul Kunders a spus în ianuarie în această comisie un lucru care este cu atât mai adevărat astăzi, și anume că Europa nu are nevoie de o viziune măreață, ci de rezultate tangibile. Iată de ce ne-am concentrat asupra unei Europe care interacționează cu societatea, care implică cetățenii în mod activ, care respectă principiul transparenței și care urmărește uh, principiile agendei strategice adoptate de Consiliu în 2014. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze asupra ceea ce este important pentru cetățeni și întreprinderi. Rezultate tangibile reprezintă singura cale pentru a recâștiga încrederea cetățenilor europeni. Dați-mi voie să abordez câteva din uh, punctele de importanță în timpul președinției noastre pentru Comisia AFCO, având în vedere de Uh, provocările deja amintite, am încercat să creăm uh, legături, uh, relații. Este foarte important să ascultăm nemulțumirile cetățenilor când vine vorba de Europa și să îmbunătățim relația cu aceștia, poate să reclădim relația cu ei. Mulți cetățeni au o atitudine critică la adresa Uniunii Europene, lucru confirmat de Brexit. Acest lucru arată incapacitatea celor 28 de state membre de a rezolva probleme împreună și de a face față euroscepticismului. Trebuie să oferim libertate statelor pentru a și crea propriile politici. Este um, o inițiativă care presupune o nevoie considerabilă de echilibru. Trebuie să abordăm de asemenea acele provocări care presupun găsirea unui răspuns european. Trebuie să găsim o soluție împreună, prin cooperare și uh, muncind intens. Primul meu ministru a, l-a citat pe cancelarul Helmut Schmidt. Acesta spunea că dacă ai viziuni, ar fi mai bine să te adresezi unui medic. În timpul președinției noastre ne-am concentrat asupra unor chestiuni pe care le voi detalia în continuare. În primul rând, Consiliul uh, de Afaceri Generale, punerea în aplicare a acordului instituțional referitor la mai bună legiferare o mai bună reglementare și mai multă transparență. Acestea au fost puncte cheie, cele două aspecte asupra cărora s-a concentrat uh, Consiliul, și anume legislația electorală și um, legislația europeană în ceea ce privește um, ancheta. Știm că președintele Schulz, uh, Juncker și primul ministru Hennes au uh, semnat această inițiativă la Strasburg. În acest fel, Uh, cele trei instituții au reușit să coopereze. În timpul uh, instituției noastre, ne-am, uh, în timpul președinției noastre, ne-am concentrat asupra unei mai bune puneri în aplicare. Am început cu o procedură pentru programare. E vorba de pregătirea programului anual de lucru al Comisiei Consiliul nu avea o metodă sau o procedură fixă. Consiliul a fost, procedura a fost uh, adoptată în martie, în iunie, la Consiliul de Afaceri Generale s-a discutat despre acest program, iar pe 30 iunie s-a trimis o scrisoare Comisiei, scrisoare care se alinează la prioritățile delineate în um, agenda strategică. În urma procedurii stabilite în luna martie, Consiliul a cooperat îndeaproape atât cu Comisia cât și cu Parlamentul European după adoptarea acestui document. În al doilea rând, comis, Consiliul a analizat felul în care folosește instrumentele pentru mai bună reglementare, studiul de impact, consultarea actorilor implicați. Am discutat despre felul în care putem uh, folosim aceste instrumente la Consiliu și am uh, schimbat uh, notele de îndrumare pentru președinții grupurilor de lucru. Mai e mult de făcut în anii următori pentru a uh, rafina procedura stabilită în acordul interinstituțional va fi nevoie de timp îndelungat pentru a schimba procedurile încetățenite în Uniunea Europeană. Acum, celelalte două instituții trebuie să continuă cu activitatea demarată. În al treilea rând, Consiliul a muncit din răsputeri pentru a îmbunătăți trans, uh, transparența, organizând uh, evenimente, conferințe, uh, precum cea organizată la Amsterdam referitor la transparență și open data. Aceste evenimente s-au bucurat de o prezență considerabilă. Am văzut felul în care Parlamentul, Consiliul și Comisia s-ar putea face mai bine cunoscuți. Astăzi, eh, multora este foarte greu să navigheze paginile de internet ale instituțiilor. Există o relație negativă puternică între, pe de-o parte, informația disponibilă și, pe de altă parte, cât de accesibilă este această informație. Iată de ce am făcut uh, o propunere în cadrul acordului interinstituțional al unui ghișeu unic pentru informațiile digitale. Sper că Parlamentul European ne va ajuta să punem în aplicare această inițiativă în cadrul acordului interinstituțional. În același fel, ne vom concentra și asupra punerii în aplicare registrului pentru acte delegate. Trebuie de asemenea să comunicăm mai bine rezultatele dialogurilor tripartite, o sarcină comună pe care o împărțim și cu Comisia și Parlamentul. Sunt convins că colegii slovaci vor continua aceste inițiative. Să trecem acum la subiectul asupra căruia Consiliul s-a concentrat uh, subiecte legate de activitatea Comisiei dumneavoastră. În primul rând, reforma legislației electorale în Europa. Cred că știți uh, sunteți la curent uh, cu situația actuală, deloc mulțumitoare. Prezența la vot este extrem de scăzută în ultimii ani. În acest fel, cetățenii își, exprim nemul- își exprimă nemulțumirea față de Uniunea Europeană. Trebuie să încurajăm participarea cetățenilor la alegeri. Consiliul împărtășește această viziune, iată de ce a sprijinit reforma legislației electorale. După ce propunerea a fost adoptată de Parlament și primită de Consiliu, s-a demarat activitatea la reforma acestei legislații europene. La ora actuală, în etapa curentă a negocierilor, uh, discuțiile au scos în evidență divergența opiniilor și cât de delicat este acest subiect. Multe delegații și-au exprimat reticență de natură legală, politică și juridică în ceea ce privește o serie din propunerile înaintate. Statele membre au scos în evidență cât de important este să se respecte tradițiile constituționale ale fiecărui stat, cât și principiile subsidiarității și proporționalității. Președinția olandeză a încercat să joace rolul unui uh, intermediar sincer pentru a face progres asupra propunerii Parlamentului. Propunerea a fost discutată la grupul de lucru pentru afaceri generale în total 10 întâlniri. Având în vedere divergența de opinii la Consiliu, președinția olandeză a continuat lucrul uh, asupra propunerilor la nivelul grupurilor de lucru pentru a înainta cât se poate de mult. Am înaintat propuneri în scris pentru element, la adresa unor elemente pe care statele membre le luau în calcul. Știm că acest subiect este unul de mare interes pentru Parlament. Și cu atât mai urgent având în vedere viitoarele alegeri pentru Parlamentul European. Am uh, organizat o serie de întâlniri bilaterale cu, cu raportorii din partea Parlamentului și președintele Schulz. Considerăm că președinția slovacă va continua negocierile. În câteva cuvinte referitor la uh, mandatul de anchetă european, este important să știți că instituțiile europene, funcțio- instituțiile europene funcționează într-un mod transparent. Uh, dreptul la anchetă este un instrument uh, de supraveghere european care revine Parlamentul. Este un dosar însă complex și, după cum știți, Consiliul are câteva um, reticențe când vine vorba de acest dosar. Consiliul consideră în unanimitate că aceste subiecte sunt atât de serioase încât ar trebui să fie în afara oricărei negocieri. Cu toate acestea, Consiliul și-a exprima dorința de a lucra în mod constructiv cu Parlamentul. Președinția olandeză s-a întâlnit cu doamna Hübner și uh, raportorul asupra dosarului com- și comisia la sfârșitul lunii februarie. La acea întâlnire am hotărât că Parlamentul European va, va prezenta Consiliului un document nou oficial care va include soluții alternative la cele incluse în Parlamentul în propunerea uh, Parlamentului votat în luna martie 2012. Salutăm uh, inițiativa dumneavoastră de a lua în calcul reticențele Consiliului și de a continua discuțiile informale pe baza documentului neoficial pe care domnul Cunoș l-a primit în ultima zi a președinției noastre. Aș dori să vă mulțumesc pentru acel document. Sunt încrezător că Consiliul va fi în continuare deschis unui dialog constructiv cu Parlamentul European. Acum câteva cuvinte referitor la discuția pe care am purtat-o la grupul de afaceri generale pe 3 iunie referitor la descentralizarea anumitor agenții. La solicitarea președinției olandeze, Comisia a, prezentat progresul înregistrat în uh, punerea în aplicare a abordării comune. Statele membre i-au comunicat președinției că Consiliul nu ar trebui să piardă din vedere felul în care se pune în aplicare abordarea comună. Consiliul a hotărât să organizeze o discuție anuală cu grupul de lucru referitor la punerea în aplicare a abordării comune. De asemenea, se vor uh, urmări evoluțiile agențiilor europene descentralizate. În concluzie, președinția olandeză s-a aflat la cârma Consiliului în uh, vremuri tulburi, dar uneori trebuie, într-adevăr, uh, să înfrunți necunoscutul. Acum Uniunea Europeană se confruntă cu neîncredere din partea multor cetățeni, nu doar din Marea Britanie, ci și din alte state. Mulți au afirmat în ultimele șase luni că ne confruntăm cu cea mai mare provocare de la începutul procesului de integrare și cooperare european. În același timp, nu trebuie să uităm ce am atins deja. Uniunea este cea mai mare putere economică, ne bucurăm de pace și libertate, un nivel înalt de protecție socială, drepturi sociale și un uh, stat de drept consolidat. Se respectă minoritățile, democrația, Uniunea Europeană oferă șanse egale și iată, de fapt, la ce se reduce prosperitatea. După cum am văzut în ultimii ani, acei oameni care nu au nimic din toate acestea sunt dispuși să își riște viața pentru a se bucura de aceste idealuri europene. Uniunea Europeană este apreciată mai multe ori, de mai multe ori mai mult de cei care doresc să devină membri ai Uniunii decât cei care sunt deja membri ai acesteia. Iar acest lucru ar trebui să ne servească drept o avertizare tuturor. Mulțumesc! Now I would like to give to to give the floor to... Acum uh, dau cuvântul coordonatorilor, începând cu Thank you very much, Chair, and... cu Gheorghe Șoplin. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc în numele PP-ului, vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezență și pentru expunerea pe care ne-ați făcut-o a președinției olandeze. Bineînțeles, uh, sunt vremuri dificile, vremuri grele și nu a fost deloc ușor, bineînțeles, nimeni nu se aștepta la uh, Brexit uh, și nu cred că pe 24 iunie s-a manifestat un entuziasm la nivelul președinției, nici eu nu am fost entuziasmat, bineînțeles. Am niște întrebări de natură tehnică. Ați spus că e nevoie ca cetățenii să recâștige încrederea, să, să recâștigăm încrederea, mă scuzați, cetățenilor europeni. Este foarte important acest lucru și vreau să mă întreb dacă în acest context ați putea să ne spuneți ceva despre inițiativa cetățenească europeană. Vă reamintesc că eu am fost, poate, raportor pe acest subiect, deci uh, mă interesează neapărat ca acest, ca acest uh, instrument să funcționeze. Iar uh, la ora actuală, să zicem că mai respiră, dar nu știu cât va mai trăi. Deocamdată e, trăiește doar pe aparate. Și ce ați putea, ce credeți că s-ar putea face pentru al resuscita. Bineînțeles că un instrument uh, individual nu poate rezolva toate problemele, dar cred că acest instrument este important, mai ales pentru a recâștiga încrederea cetățenilor. Și a doua întrebare se referă la legislația electorală, despre care ne-ați vorbit uh, pe larg și ați uh, trasat pe scurt și dificultățile de la Consiliu. Vreau să vă întreb care a fost poziția mm, țărilor de jos privind pragul minim. Și uh, apoi dumneavoastră ați spus, uh, dacă ai halucinații, du-te la doctor, uh, citez. Um, să zicem, um, acum ce a fost un joc de cuvinte în engleză, halucinație și viziune, dacă vezi, dacă ai viziuni, mă rog, nu înseamnă neapărat că ai halucinații, viziune înseamnă a, a avea o percepție a viitorului. Uh, viziunile cu sensul de halucinații înseamnă, uh, să zicem, uh, a, a vedea moștri și stafii, dar bineînțeles nu ne dorim asta, însă mi se pare că există riscul ca președinția Uniunii să nu aibă niciun fel de uh, viziune și atunci lucrurile se împotmolesc. Trebuie să avem uh, o idee în ceea ce privește înspre ce se îndreaptă Uniunea Europeană și integrarea europeană. Și uh, ultima întrebare se referă la Marea Britanie. Marea Britanie rămâne un uh, membru cu drepturi de pline a Uni- al Uniunii Europene. Nu se știe pentru cât timp va rămâne. Nu vreau să fac eu speculație aici, dar vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre contradicția care există acum și anume Marea Britanie a spus că va părăsi Uniunea Europeană, dar continuă să participe la procesul legislativ. Aceasta este o contradicție. Mă întreb dacă nu va fi afectat uh, procesul legislativ și participarea la acest, la acest proces legislativ de către faptul că Marea Britanie dorește să plece din Uniunea Europeană, va pleca din Uniunea Europeană. Ce se poate face dumneavoastră? Ați, ați spus că președinția olandeză este un intermediar cinstit. Aveți vreo părere și, sau, care este perspectiva dumneavoastră, bineînțeles, eh, președinția slovacă și președinția malteză și alte președinții care vor urma se vor ocupa mai pe eh, îndelete de acest subiect, dar dacă ați putea să, să vă dați cu părerea, dacă nu doriți să vă dați cu părerea, bineînțeles, înțeleg într totul. Mulțumesc. Mercedes, ai cuvântul. Și eh, te rog frumos, Mercedes, foarte pe scurt. Da, sigur. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezentarea sintetică a președinției olandeze. Și eu cred că rezultatul cel mai remarcabil al președinției olandeze a fost acordul interinstituțional. Acum uh, trebuie ca cele trei par- par- părți să-l pună în aplicare, dar trebuie spus că acest acord este unul de calitate care dă dovadă dă dovadă de existența unei bune cooperări. Din păcate, nu putem spune același lucru și despre reforma electorală. Și aici cu președinția viitoare trebuie să rezolvăm lucrurile. Dar, da, suntem colegiuitori, dar trebuie să recunoască Consiliul că ne interesează anume procesul electoral. Această lege electorală care nu, nu, treb- nu trebuie să trebuie să echilibreze lucrurile și să nu creeze haos precum legea actuală. Și asta pentru că cetățenii europeni să aibă impresia că participă la o singură alegere europeană și nu la mai multe alegeri naționale care sunt însumate apoi. Acesta este, este perspectiva pe care ne dorim și sperăm că împreună cu următoarea președinție vom relansa dialogul. Și O să dau cuvântul, cuvântul, cuvântul colegului meu Ramon privind uh, alte subiecte de care s-a ocupat el și închei spunând, spunându-vă că um, nu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că dacă, dacă avem halucinații, viziuni, uh, trebuie să mergem la doctor. Fiindcă până acum tocmai asta ne-a lipsit, viziunea. Pentru a, pentru a ști unde vrem să ducem cetățeanul european și votul uh, britanicilor le arată că nu am uh, avut o viziune destul de clară și exactă în ceea ce privește viitorul. Țara dumneavoastră este una dintre țările fondatoare ale Uniunii Europene. Și sperăm că nu o să dăm uitării această idee importantă a unei viziuni comune pentru viitorul nostru și că asta înseamnă mai mult decât puncte de vedere diferite. Mulțumesc, domnul Messerschmitt. Ai cuvântul? Nu? Mai te atunci. Sí, gracias, presidenta. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doream uh, să-i mulțumesc domnului ambasador pentru prezența dumnealui. Și eu, întocmai ca doamna Breso, consider că deși președinția olandeză a dat dovadă încă din prima clipă de pragmatism, a insistat că se va concentra asupra pragmatismului în uh, ceea ce privește abordarea față de orice chestiune, inclusiv cele de care ne ocupăm la AFCO. Da, într-adevăr a fost foarte pragmatică, cu toate acestea însă pragmatismul este uh, principala valoare care ne poate salva din uh, situația uh, destul de nefastă cu care se confruntă Uniunea Europeană când vine vorba de neîncrederea pe care o exprimă cetățenii față de ea. Mulți dintre noi suntem uh, îngrijorați în această comisie de abuzul, uh, excesul înregistrat la Consiliu, mai ales când vine vorba de mecanismele interguvernamentale. Anumite prerogative importante ale Parlamentului European nu uh, s-au folosit în mod suficient pentru a echilibra abordările. Cred că domnul Haudeghic a vorbit despre toate acestea. Un lucru care, de pildă, ne-a provocat uh, multe probleme, mai ales deputaților de la AFCO, este mm, acel acord cu Turcia. Un acord care nu are o bază formală, de consecință conflictele care au apărut cu Turcia nu s-au putut uh, soluționa deloc. Nu știu dacă ați vorbit cu ambasadorul turc pe lângă Uniunea Europeană despre toate acestea. Credem că această abordare la nivel interguvernamental a provocat uh, dezechilibre și a, um, a subminat încrederea cetățenilor în instituțiile europene. Parlamentul European uh, își afirmă rolul de multă vreme și cred că este momentul potrivit pentru ca Parlamentul să se afirme. În rest, dumneavoastră, da, ați dat dovadă de pragmatism într-un moment deosebit de complicat în viața instituțională. Grazie, Maite. Prendo la parola. Mulțumesc. să iau cuvântul eu numele grupului meu și doresc să mulțumesc domnului ambasador și, bineînțeles, președinției olandeze pentru toată munca derulată. Vreau să vă spun că nu sunt întru totul uh, de acord cu optimismul dumneavoastră și cu remarcele generale, unele dintre remarcele generale pe care le-ați făcut dumneavoastră. Eu cred că criza, în, criza, Uniunii Europe, criza din Uniunea Europeană este foarte gravă și lipsa de încredere este prof, profundă în rândul cetățenilor europeni, că avem nevoie de o viziune nouă și o viziune măreață. Domnul Schmidt avea dreptate. Chiar dacă a, a explicat lucrurile diferit. Avem nevoie doar de o viziune uh, măreață și în egală măsură trebuie să mergem și la doctor pentru că suntem bolnavi. Deci, da, ne-ar răprinde bine un tratament cu democrație. Această terapie ar fi extraordinară. Helmut Schmidt a fost citat de multe ori și avea o anume idee în minte. Iar ce voia el să spună era că se dă un răspuns prost la o întrebare proastă. Deci, poate ar trebui să nu mai facem referire la acest citat, fiindcă se arată disprețuitor la adresa unei viziuni mărețe, fiindcă avem nevoie de o viziune mărează. Și acum, în ceea ce vește optimismul, când spuneți că suntem o regiune a statului de drept, ei bine, nu sunt totul de acord cu dumneavoastră. Nu e valabil acest lucru peste tot, nu e valabil acest lucru în toate statele membre. Bunăstarea socială nu este garantată în toate țările membre, după cum spuneați dumneavoastră. Bineînțeles, avem inițiativa, european, eh, inițiativa cetățenească europeană, despre care vorbea colegul Șoplin. Dar, spre deosebire, dar, spre deosebire de ce solicita colegul nostru, aceasta nu a fost reformată. Avem nevoie de o viziune, deci avem nevoie în egală măsură și de rezultate concrete, bineînțeles. În, uh, întoarcem la 2001, anul 2001, când a deținut președinția olandez, uh, Olanda. Guvernul de atunci spunea că avem nevoie de rezultate concrete și nu de o viziune. De rezultate concrete care să, pe care să le perceapă cetățenii. Din 2001 au trecut mulți ani, dar rezultatele concrete nu s-au arătat. Poate ar trebui să găsim o nouă formulare pentru a înțelege această criză. Mulțumesc acum. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, eu doream să comunic membrilor comisiei și mai ales ambasadorului despre felul în care s-a dezvoltat dosarul referitor la dreptul de anchetă în timpul președinției olandeze. În primul rând, eh, aș dori să-i mulțumesc ambasadorului pentru că, într-adevăr, am avut ocazia de a organiza o întâlnire foarte sinceră cu doamna președinte Hübner. După părerea mea, președinția olandeză a fost extrem de uh, dispusă să ne ajute în acest dosar pe care deja de patru ani încercăm uh, să-l rezolvăm. La acea întâlnire, ambasadorul știe foarte bine, am stabilit un lucru pe care am să-l explic acum pentru colegii mei. Un lucru care presupune ca Parlamentul să-și ia un angajament, să-i trimită președinției olandeze un document neoficial cu soluțiile la articolele unde la Consiliu se exprimaseră obiecții juridice și politice. Aș dori să-mi cer scuze, domnule ambasador, pentru că am avut nevoie de mai mult timp decât prevăzut inițial pentru a vă trimite acel document. După cum ați spus deja, la jumătatea lunii trecute, la jumătatea lunii iunie, uh, Doamna președinte Hübner a trimis acel document neoficial președinției olandeză practic, la finele mandatului dumneavoastră. Iată de ce vă cer scuze pentru că angajamentul pe care îl uh, aveați abuzese din partea noastră era că în temeiul acelui document dumneavoastră veți încerca la Consiliu să câștigați un mandat pentru a demara negocierile asupra acestui dosar. Dumneavoastră nu ați uh, avut ocazia să faceți acest lucru și, profitând de prezența dumneavoastră astăzi aici, aș dori să vă explic din ce motive s-a produs această întârziere, deci am avut nevoie de trei luni uh, pentru a veni cu acest răspuns. Membrii Comisiei AFCO membrii proveniți din diferite grupuri politice au considerat că, pe lângă acel document neoficial, trebuia să se exprime de asemenea un protest din partea maximei reprezentări a Parlamentului la Consiliu. Astfel am uh, lucrat, am interacționat cele grupurile politice prezente aici uh, la AFCO, am uh, trimis o, ca, o scrisoare doamnei Hübner pentru ca președintele Schulz să trimită Consiliului o scrisoare prin care să uh, protesteze uh, ceea ce noi considerăm o lipsă de dialog uh, din partea Consiliului în ceea ce privește acest subiect. Dar nu ne limităm doar la acesta. E vorba aici și de legislația electorală europeană, cât și darea de da seama a Consiliului referitor la buget. E adevărat că la Comisia AFCO s-a produs o mișcare politică care a făcut ca președintele Schulz să-i atragă atenția Consiliului în ceea ce privește lipsa de colaborare cu care ne-am confruntat, nu doar în ceea ce privește acest dosar, ci și celelalte amintite. După părerea noastră, profit de această ocazie pentru a vă comunica această opinie, Consiliul trebuie să discute cu noi. De fapt, aici e miezul problemei. Nu e vorba de a condiționa dialogul. Parlamentul consideră că voi trebuie să vorbiți cu noi. Iată de ce la Comisia AFCO, când a venit vorba de înțelegerea pe care o încheiasem cu dumneavoastră, a apărut uh, acea plângere și, de asemenea, uh, Uh, solicitarea organizării unei audieri. Vom organiza așadar o audiere la care să participe Consiliul împreună cu parametrele naționale, poate chiar uh, un al patrulea pilon al strategiei noastre, se poate aduce înaintea Curții de Justiție de la Luxemburg uh, un conflict care poate apărea așa cum se întâmplă la ora actuală, în cazul comisiei de anchetă, în cazul emisiilor trucate în urma scandalului Volkswagen și poate apărea un conflict cu Consiliul referitor la o competență pe care Parlamentul o deține. Doream să vă explic acest lucru personal pentru că cred că vă datorez o explicație. Trebuie să știți care e poziția Parlamentului. Eu am comunicat deja toate acestea președinției slovace pentru că deja m-am întâlnit cu ei săptămâna trecută. Doream însă să închei uh, reluând mulțumirile și cu o observație succintă referitor la o metaforă de navigație pe care dumneavoastră ați folosit-o când a, a venit vorba de navigația președinției olandeze în aceste luni de furtună. Și cred că Schopenhauer a fost cel care a spus că nu uh, e niciun vânt favorabil uh, care bate pentru acea navă care nu știe de fapt încotro se îndreaptă. AFCO, când vine vorba de dreptul de anchetă, cred că știe unde vrea, însă din păcate nu avem un vânt favorabil de la Consiliu. Mulțumesc! Any other intervention you want? Any other intervention. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă dau deci cuvântul, domnule ambasador. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund uh, observațiilor făcute și întrebărilor adresate de către membrii Parlamentului European. În ceea ce privește inițiativa eh, cetățenească europeană, despre care s-a spus că respiră acum doar datorită aparatelor. Situația pare drastică. Vă spun un lucru care probabil nu vă eh, surprinde și anume că, și asta vă spune președinția la sfârșit de mandat, eh, Consiliul este de acord cu um, această descriere, chiar dacă probabil ar folosi alte cuvinte. Este, acest instrument este foarte important și ar trebui într-adevăr să fie menținut în viață. Iar la ora actuală lucrurile nu se întâmplă chiar așa. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că încerc să mă distanțez de această observație, dar acum ne întoarcem privirea către comisie și așteptăm sugestii și inițiative în ceea ce privește modul în care putem să facem ca lucrurile să funcționeze din nou. Apoi, mai multă lume a făcut referire la modul în care am citat eu uh, pe Helmut Schmidt. Înțeleg, doamna președinte, că poate a fost uh, nefericit citatul, mai ales dat fiind contextul acestuia. Însă, în același timp, iarăși, nu doresc să mă distanțez de faptul că premierul olandez a folosit deja în repetate, deja de câteva ori acest citat. Sunt de acord cu cei care vorbesc despre necesitatea viziunii. Într-adevăr, mă... sunt de acord că sunt de acord cu cei care spun că trebuie să știm încotro ne îndreptăm. Avem nevoie de astfel de viziune neapărat la nivelul Uniunii Europene. Când cita premierul meu pe Helmut Schmidt, nu însemna că dorea să fim un uh, vapor în derivă care nu știe încotro se îndreaptă și pe care îl suflă vântul aiurea. Așa cum am spus și în prezentarea mea introductivă, este părerea mea, părerea noastră a guvernului olandez acum uh, la cel puțin în cadrul acum la sfârșitul mandatului nostru la președinția Uniunii Europene, și anume că e nevoie ca Uniunea Europeană să aibă rezultate tangibile. Și aici uh, Uniunea Europeană este răspunzătoare în ceea ce privește așteptările cetățenilor europeni, iar elementele cele mai importante care necesită rezultate sunt locurile de muncă, bineînțeles, și când vorbesc despre locuri de muncă, aici intră foarte multe, foarte, mulți, foarte multe elemente de la dezvoltarea economiei, așa cum am spus, ă, incluzând și protecția socială, o piață internă mai corectă și mai aprofundată, care să funcționeze bine, care să aibă, bineînțeles, și un element social securitate, care, iar aici, iată, un, termen larg unde intră foarte multe, foarte multe aspecte. Poate unii pot exprima lucrurile mai bine decât alții, dar dar trebuie spus că mulți cetățeni privesc în afara Uniunii Europene și chiar în interiorul Uniunii Europene și se simt nesiguri. Și, și se așteaptă din partea Uniunii Europene să le ofere siguranță să le ofere rezultate tangibile. Ceea ce înseamnă, în egală măsură, și aici Și îmi cer scuze dacă vă sălcesc numele. Napagarau Tundua. Înțeleg că spuneți că aveți greutăți instituționale în ceea ce privește înțelegerea UE-Turcia. Dar, dacă privim înapoi către începutul președinției noastre la, în luna ianuarie, atunci în Marea ege mureau uh, sute de oameni, mii de oameni pătrundeau Uniunea Europeană plătind uh, fiecare câte aproape 5.000 de euro călăuzelor uh, ilegale care îi aduceau aici în condiții periculoase și mulțumită acestei înțelegeri cu Turcia, situația s-a, această situație, aceste situații s-a pus sfârșit. Bineînțeles că în viață există și aspecte negative pentru fiecare aspect pozitiv, dar nu mai mor oameni uh, înnecați în mare. Și am pus la punct un sistem prin care putem să să aducem refugiații uh, jet be jet din Turcia în Uniunea Europeană și într-adevăr această, acest sistem de repatriere pe bază de, pe bază de voluntariat nu funcționează perfect, dar cel puțin oamenii nu se mai înnacă în mare acum. Și s-a pus capăt acelui uh, șir nesfârșit de uh, persoane care pătrundeau ilegal în Europa. Această situație, aceste situații s-a pus sfârșit, iar iată aici un rezultat tangibil despre care am vorbit noi. S-au terminat lucrurile cu totul? Nu, bineînțeles, nu. Mai, mai sunt multe lucruri de făcut. Nu, nu, nu zic că ar trebui să primim un premiu, ca să spun așa, dar cel puțin Trebuie spus că noi am preluat mandatul într-o situație de criză europeană, mai ales pentru că unele țări suportau uh, o mare parte a acestei crize și nu puteau să facă față singure și iată, am, noi am găsit o soluție, poate nu este cea ideală, dar este o soluție până la urmă. În acest uh, context, deci, concluziile Consiliului de la sfârșitul lunii eh, iunie ne satisfac, unde ni se spune, ni se spune că Uniunea Europeană este, dă răspunsuri în ceea ce privește migrația, în ceea ce privește locurile de muncă și creșterea economică, iar acestea sunt cele două subiecte care trebuie discutate cu sentimentul de urgență cel mai pregnant. Și aici, uh, în ceea ce privește diviziunile, accept criticile dumneavoastră. Am încercat în ultimele ani, în, ultime, în ultimele luni să să nu vorbim despre cum o să stea lucrurile în 10, peste 10 ani, ci cum trebuie să stea lucrurile peste 10 luni. Am încercat să, să, să, să, să spunem ce facem, să facem ce spunem și să punem în aplicare acordurile la care am ajuns. Iar uh, nu știu cum stau lucrurile la Parlament, nu vreau să vorbesc despre Parlament, dar la Consiliu cel puțin există sentimentul că nu putem să ne permitem să facem declarații, să concluzii ale Consiliului și așa mai departe. Și atât. Deci nu numai să spunem ceea ce facem, ci și să facem ceea ce spunem. Deci punerea în aplicare joacă un rol crucial aici. Acum, în ceea ce privește reforma electorală, încă o dată vă spun că ne dăm seama cât de urgente sunt lucrurile aici. Dacă va intra în vigoare înainte de. Dacă vrem să intre în vigoare înainte de următoarele alegeri parlamentare, trebuie să ne mișcăm rapid. Am spus deja care sunt greutățile de la Consiliu. Am fost întrebat care a fost părerea, care este părerea noastră privind pragul minim. Aici trebuie să vă dau un răspuns uh, dublu, să spun așa. Poziția Olandei este următoarea. Din, prin, în principiu, pe noi ne deranjează pragul minim fiindcă nu există în Constituția țării. Deci tradiția noastră constituțională spune că cine primește suficiente voturi pentru a deține un uh, loc în Parlament, trebuie să-l capete. Aceasta este tradiția noastră națională. Acum, în calitate de președinție, noi am lucrat din greu pentru a eh, face statele membre să accepte noțiunea pragului minim, dar un prag care să aibă nivelul care să-l facă acceptabil tuturor statelor membre, fiindcă, bineînțeles, ă, tradițiile constituționale diferă la nivelul statelor membre. În ceea ce privește dreptul de anchetă, nu, nu nu este datoria mea să primesc scuzele în ceea ce privește întârzierea care a sosit documentul. Dar, într-adevăr, este în interesul Consiliului faptul că s-a alergit sfera de aplicare. Mă bucur că ați spus că ați vorbit deja cu președinția actuală, președinția slovacă. Și sunt sigur că vor prelua acest subiect, iar ca stat membru, bineînțeles, noi vom dori să lucrăm constructiv cu președinția Consiliului, ceea ce înseamnă, bineînțeles, și cu Parlamentul European privind acest subiect. Acum uh, am vorbit despre Turcia, am răspuns. Acum, în ceea ce privește optimismul, da, doamnă președinte, optimismul despre care ați vorbit dumneavoastră și despre statul de drept în acest context, da, înțeleg ce, ce vreți să spuneți dumneavoastră am încercat să formulez cu mare grijă declarațiile mele. Nici nici eu, nici, bineînțeles, nici președinția Consiliului nu poate spune că toate sunt uh, bune și frumoase privind statul de drept în toate statele membre. În ultimii doi ani, noi am uh, dorit să generăm o dezbatere internă privind statul de drept în întreaga Uniune Europeană, fiindcă fiindcă de, degeaba cere Uniunea Europeană aplicarea statului de drept în celelalte 170 de state din lumea întreagă, dacă acasă lucrurile lucrurile ar putea fi îmbunătățite. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar uh, dintre aceste 170 de țări din lumea întreagă, în, uh, există multe locuri unde s-ar bucura populația de acolo să, să existe statul de drept la nivel european Vreau să zăbovesc prea mult, uh, doamnă președinte, și sper că v-am răspuns tuturor întrebărilor. Mulțumesc. Answers. Da, vă mulțumim pentru <clears throat> răspunsuri, dar dezbaterea ar putea să se reia sau să continuă, dar trebuie să se oprească aici. Și acum domnul Vajadovski uh, dorește să spună ceva?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 Yes? We can start. Okay. This is. Okay. we can, we can start. Dragi colegi, putem începe, dar aș prefera să vorbesc poloneză. Jesteśmy w punkcie piątym, europejska... Punctul 5 de pe ordinea de zi, așadar. Uniunea Europeană a Apărării. Treścią możliwości, które daje traktat lizboński. E un punct la care vrem să vedem ce substanță putem pune pe tratatul de la Lisabona. După părerea noastră, acest aviz se referă la un raport redactat de Comisia de Resort în materie de apărare. Și avem un aviz redactat de raportorul nostru, domnul David McAllister. Și poate că ar fi cel mai bine ca el să ia cuvântul și apoi un schimb de părere. Yes, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu o să mă lungesc cu o prezentare. Din cauza unor restricții formale, proiectul de aviz AFCO pentru raportul din inițiativa Uniunii Europene a apărării nu poate să aibă decât 1500 de caractere. După cum știți, sunt provocări externe deosebite, vecinătatea Uniunii Europene în Est și în Sud, au devenit tot mai instabile și mai nesigure. După anexarea ilegală a Crimei de către Rusia și evenimentele din răsăritul Ucrainei, am intrat într-o nouă perioadă confruntați cu războaiele, propagande, atacuri cibernetice, a război prin interpuși și alte forme. Violența din Africa de Nord, din Orientul Mijlociu, care a forțat milioane de oameni să-și părăsească țările și locuințele. Terorismul în sine a venit în Europa, la Bruxelles, la Paris și mai recent la Istanbul. Care sunt principalele puncte din acest proiect de aviz privind Uniunea Europeană a Apărării? Punctul de pornire pentru aviz și pentru raportul în proprie inițiativă ar trebui să fie articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Articol care spune că politica comună în materie de securitate și apărare trebuie să includă <clears throat> încadrarea progresivă a unei Uniuni a apărării dacă se decide Consiliul European care să ducă la o apărare comună pe viitor. Nu este subiect de discuție, ci e textul din Tratatul Uniunii Europene pe care vi l-am citat. Aș vrea să subliniez trei aspecte din proiectul de aviz. Mai întâi, proiectul cere în alte reprezentante și statele membre să utilizeze potențialul de plin proclamat în tratate pentru a fi la înălțimea marilor provocări și amenințări cu care ne confruntăm. Articolul 40-40 legat de implementarea acestei politici uh, pe să dă sarcini statele membre și articolul 46 privind cooperarea permanentă în ce privește o mai rapidă și mai eficace desfășurare a operațiunilor comune care sunt explicit menționate în acest context. În al doilea rând, <clears throat> trebuie să asigurăm coerența între diversele domenii ale acțiunilor externe abordare globală cuprinzătoare să includă nu doar apărarea și securitatea, ci de asemenea și alte domenii de politică, cum ar fi dezvoltarea, comerțul și cercetarea. Pentru o politică de apărare coerentă, trebuie să avem și un format al Consiliului de Miniștri Apărării, să avem un centru civil-militar permanent pentru operațiunile militare de resort. Aceste planuri ar trebui să fie incluse pe baza strategiei europene privind uh, <clears throat> politica externă și de securitate prezentată în iunie în curând la Consiliul European și, în fine, în al treilea rând, punerea în comun de interese strategice, faptul că ne confruntăm cu aceleași provocări. Uniunea Europeană și NATO ar trebui să continue să coopereze în materie de chestiuni de interes comun. Aceste două organizații au o majoritate de membri, au valori comune, lucrează deja alături în gestionarea crizelor, în dezvoltarea de capabilitate și consultări politice. Dragi colegi, Amendamentele se pot înainta până pe 6 septembrie. Votul la AFCO va avea loc pe 29 septembrie. Votul la FED se prevăzute pentru 20 octombrie și adoptarea raportului proprie inițiativă la Strasburg, probabil în noiembrie anul curent și aștept cu interes contribuția dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo serdecznie dziękuję mm, autorowi opinii, projektu opinii. Președintele, mulțumim domnului raportor pentru prezentarea acestui aviz. Enrique Guerrero Salom de la Social Socialdemocrați. Domnul Meșeșmit, înainte? După coordonatori? Vorbește în numele domnului Salom. Vorbesc în numele lui. Es que quería decirle, señor McAllister... Domnule McAllister, doream să vă spun înainte de toate că mă exprim în numele colegului meu, Enrique Guerrero, care astăzi nu putea să fie aici și mi-a comunicat observațiile dumnealui la adresa acestui raport. Trei mici uh, observații la adresa primei versiuni a textului dumneavoastră în ceea ce privește introducerea la punctul 2 a crizelor umanitare drept uh, obiect al intervențiilor PESC, nu doar cele amintite la liniatul 2. De asemenea, nevoia de a menționa, lucru important, cred, majoritatea calificată. Majoritățile calificate, de fapt, de la articolul 31.2 și uh, 31.3 ale tratatului, drept temei pentru intervenții în diferite uh, aspecte ale apărării. Este important ca anumite intervenții să beneficieze de un temei consolidat. În al treilea rând, la liniatul 7, ideea că nu e vorba doar de a consolida relațiile între Uniunea Europeană și NATO, ci e nevoie, probabil, să se îmbunătățească cooperarea între ambele instituții la toate nivelurile. Noi vom înainta o serie de amendamente Domnul uh, Guerrero uh, comunică să vă atrag atenția că dânsul intenționează să înainteze o serie de amendamente, mai ales că vine vorba de consolidarea ideii că trebuie să-i se confere un caracter instituțional pe cât posibil la părării europene, mai ales având în vedere că săptămâna trecută, după cum știți foarte bine, s-a adoptat în plenul de la Strasburg planul uh, pentru strategia de apărare și securitate pe care l-a prezentat în alta reprezentantă. În al doilea rând, câteva trimiteri la nevoia de a îmbunătăți darea de seamă a Consiliului și a Comisiei în fața Parlamentului, mai ales bazându-ne pe articolul 218. În al treilea rând, nevoia de a flexibiliza sistemul resurselor financiare alocate acțiunilor externe pentru a uh, evita pe cât posibil întârzieri în uh, rambursările intervențiilor. În ultimul rând, nevoia de a conferi un caracter instituțional normelor referitoare la posibilitatea de a conferi executarea anumitor uh, sarcini de gestiune a crizelor unui grup de state membre lucru care se poate întâmpla respectând tratatul. Un grup de state membre poate fi desemnat să reprezinte Uniunea Europeană în uh, anumite acțiuni externe. Știu că există o limită de caractere pentru ca rapoartele să fie cât se poate de subcinte și sper că, în ciuda acestui caracter subcint, raportul poate fi cât se poate de complet. Vă mulțumesc și uh, grupul meu va fi de acord cu propunerea noastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Morten Messerschmidt e aici. Are cuvântul. Mulțumesc, grupul nostru are mari dubii despre întregul proiect, considerând că politicile de apărare trebuie să fie proclamate în cooperare NATO. Nu credem că va face decât să slăbească statele membre și Uniunea Europeană ca ansamblu în fața inamicilor, știind acum că se dezvoltă o separare între noi din Europa și cea mai mare supraputere de pe lume. Asta se va întâmpla nu doar pentru a construi două blocuri de fiecare parte a Oceanului Atlantic, ci și pentru că angajamentele bugetare legate de PIB printre statele membre europene în prezent, cred că doar Regatul Unit e cel care contribuie cu suma respectivă, dar e plătit de statele membre și nu de Uniunea Europeană, a care capacitatea bugetară nu e apropiată. Deci separarea acestei cerințe formale de calitatea membru NATO, de politicile promovate care urma acum să se facă de la Bruxelles, n-ar face doar să-și obrezească NATO pe plan global, ci și pe continentul nostru. Cu această abordare, <clears throat> grupul nostru este extrem de îngrijorat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Mulțumim. De la ALDE. Președinte, eh, eu vă inter... Mulțumesc foarte mult. Eu am să iau cuvântul în numele domnului Görens, care este coraportor. raportor și înainte de toate aș dori să-i spun uh, domnului McAllister că își cere scuze că nu poate fi astăzi aici. Îi mulțumim, bineînțeles, raportorului pentru proiectul de aviz. Noi nu... În, în linii mari suntem de acord cu raportorul, lucru pe care doresc să-l uh, scot în evidență de la început. Avizul dumnealui uh, reunește multe puncte pe care noi le împărtășim, domnul Gărânt va înainta uh, câteva amendamente la punctul 1, 5 și 7. Sunt uh, însă concretizări. La punctul 1, o apărare comună poate fi pusă în aplicare odată ce Consiliul European va fi hotărât acest lucru prin unanimitate, așa cum afirmă articolul 42.2. La liniatul 5 al avizului dumneavoastră, domnul Gărent spune că agenda europeană pentru apărare poate îndeplini pe deplin mandatul pe care îl conferă Uniunea Europeană. La liniatul 7, domnul Gărent afirmă, și eu vă comunic acest lucru, că dorim să îmbunătățim cooperarea între NATO și Uniunea Europeană, mai ales uh, la ora actuală, la toate nivelurile, pentru a crea un parteneriat care să ne permită să facem față provocărilor actuale și viitoare și pentru a sprijini dezvoltarea capacităților ambelor instituții, dar în același timp pentru a sprijini o mai uh, amplă integrare viitoare. Vă mulțumim încă o dată pentru activitatea dumneavoastră și vom încerca ca colaborarea noastră să fie una rodnică și fructoasă. Vă urăm toate cele bune cu acest raport în care avem uh, încredere de plină. Mulțumesc! GUE. Din partea GUE, cineva? Doamna Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului raportor pentru prezentarea acestui aviz. Am două întrebări. Mai întâi, în legătură cu cooperarea cu NATO. Mă întreb dacă oare n-ar fi nevoie în relațiile cu Rusia să stabilim o anumită autonomie sau independență europeană față de NATO. Știu că nu toate statele membre sunt de aceeași părere, dar sunt unele state membre care au această părere. E o cerință care a fost formulată. Unii care doresc o mai mare independență față de NATO în ce privește frontiera răsăritană a Uniunii Europene. A doua întrebare mai generală, perspectivele de apărare în general V-ați referit la o posibilă cooperare intensificată, dar e foarte dificil să ne închipuim o apărare comună ca parte a unei cooperări intensificate fără Franța. E singura putere nucleară în Europa acum după Brexit. Și întrebarea mea atunci e următoarea. Țineți cont de faptul că președintele Hollande la summitul de la Varșovia cu o declarație foarte clară spunând că guvernul francez e categoric împotriva unei apărări comune europene și este în favoarea menținerii unor politici naționale de apărare. Și era o afirmație foarte clară, mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Domnul Sheplin. Thank you. Mulțumesc. O să încep prin a mulțumi domnului McAllister pentru munca depusă la acest dosar. <clears throat> Îl compatimez pentru limita de 1500 de caractere. Dar știm că nu e limita la numărul de amendamente care se pot înainta deci se pot uh, mulți de 3, de 4, de mai multe ori uh, caracterele. Deci pentru a avea un rezumat clar al ideilor pe care le-ați prezentat. Am o idee sau o întrebare, nu știu de fapt cum să-i spun. Vorbim despre conflicte. În Uniunea Europeană sunt metode stabilite de rezolvare a conflictelor care merg destul de bine, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în istorie, foarte bine. Dar care ar trebui să fie metodele de rezolvare a conflictelor între Uniunea Europeană și restul lumii? Restul lumii văd niveluri mult mai mari de violență, de disponibilitate de recurge la violență, un număr tot mai mare de situații în care propria putere soft nu dă rezultate. Trebuie să ne gândim mai serios la generarea de putere dură, dar și la metode de rezolva problemele în mod ideal înainte de a ajunge la faza de violență. Ce părere aveți despre asta? Și în fine, pentru domnul Messerschmidt, nu doar Regatul Unit uh, respectă cele 2%, și Estonia, și Grecia se pare că... Deci lucrurile nu stau chiar așa de prost, cum spuneți dumneavoastră. Oh, Putin Da, acum chiar că o să ne temem de Estonia, sunt motive întemeiate. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie zabrać głos, bo w kwestii zasadniczej. Mulțumesc, aș vrea să profit să iau cuvântul și eu. Cred că acest proiect de aviz e extrem de pertinent și sublinează importanța parteneriatului și relațiilor transatlantice pentru noi e un manifest al cooperării între Uniunea Europeană și NATO. Dacă n-ar fi fost așa, această cooperare n-ar fi avut sens. Eu respect și părerile doamnei Spinelli, dar nu cred că ar trebui să privim eforturile europene cu totul izolat de ce se întâmplă în SUA și cu SUA. Dar încă două aspecte din partea mea. Și Polonia alocă 2% din PIB pentru apărare. Deci numărul țărilor care respectă nu e chiar atât de mic și cred că ar fi o idee bună ca instituțiile europene <clears throat> să țină cont de aceste fapte. Pentru că aceste eforturi nu sunt doar eforturi separate individuale, ci ar trebui privite într-un context mai larg ne asumăm povara responsabilității pentru securitatea comună noastră a tuturor, dar există și o anumită contradicție între proiectul de aviz al domnului McAllister și ce au spus doamna Bresu și domnul Brock în legătură cu modul în care trebuie să lucrăm pentru o mai bună funcționare a instituțiilor domnul Brock, cel puțin modul în care a precizat lucrurile, dorea ca la Consiliul European să se schimbe modul de funcționare, să fie o instituție generală, să dăm un rol mai mic consiliilor sectoriale. În schimb, domnul McAllister, de fapt, vrea un consiliu separat uh, al miniștrilor uh, apărării ar trebui să ne decidem odată. Ori ne concentrăm mai mult pe munca sectorială a Consiliului, ori sprijinim propunerea doamnei Bresson și a domnului Brock. În orice caz, trebuie să ținem cont de faptul că există unele diferențe de structuri instituționale între cele două opțiuni. Doamna Bresson. Eu nu, nu volevo intervenire perché... Eu nu intenționam să iau cuvântul. Pentru că colegul nostru deja explicase în amănunt poziția noastră. Aș dori însă să vă liniștesc în ceea ce privește orice inconsistență, inconsecvență. Cred că vorbim de Consiliul Legislativ în timp ce colegul nostru vorbea de Consiliul de Apărare. De structura ministerială a acestuia. Credem că ar putea deveni echivalentul comisiei noastre îți putea analiza și vota pozițiile, asta în cazul în care există material legislativ. Nu ne aflăm însă în acel punct, suntem foarte departe de o uniune a apărării cu competențe legislative. Dacă ar fi să dispunem de aceste competențe legislative, bineînțeles, iar reveni um, Consiliului Legislativ dreptul de a um, hotărâ la ultimul vot. Mm, acest lucru ne împiedică însă ca treptat să organizăm întâlniri atunci când anumite probleme ajung în atenția Consiliului. Mulțumesc foarte mult, domnule McAllister. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în germană, limba mea maternă. Dragi colegi, înainte de toate, mulțumesc foarte mult pentru îndrumările dumneavoastră. Le-am ascultat cu mare interes și cred că vom găsi o bună soluție în ceea ce privește anumite puncte. Când vine vorba de altele, am o cu totul altă părere, e normal. Am amintit cele 1500 de semne doar pentru că aceasta a fost uh, limita impusă, bineînțeles, prin intermediul uh, numeroaselor amendamente putem îmbunătăți raportul aș dori să spun câte ceva referitor la cele spuse de doamna Spinelli referitor la cooperarea UE-NATO. Am intrat tocmai pe internet să consult declarația comună a secretarului uh, general NATO, cât și a domnului uh, Tusk și a domnului Juncker după summit uh, și citez în limba engleză, considerăm că a venit clipa să conferim un nou impuls parteneriatului strategic cu NATO, consultându-ne cu statele membre, aliații noștri cu care cooperăm și în avantajul tuturor, parteneriatul se va desfășura Um, respectând autonomia de decizie ale organizațiilor noastre respective și fără a duce atingere caracterului specific al politicii de securitate a vecinilor noștri. Am încheiat citatul. Într-adevăr, există state uh, membre care uh, se simt foarte comode atât în UE cât și în NATO, însă există șase state membre ale UE care nu sunt membre NATO. Uh, și, bineînțeles, poziția acestora trebuie privită luând în calcul specificitatea fiecăruia. O observație referitoare la Franța. Am uh, urmărit. Eu, de fapt, nu am înțeles uh, declarația domnului Hollande în această cheie de respingere absolută. Este însă adevărat că, fără angajamentul Franței, uh, o cooperare viitoare în uh, domeniul politicii de apărare și de securitate comună um, nu prea are sens. Franța și Regatul Unit este clar, uh, Franța după Regatul Unit este partenerul strategic numărul 1, iar Franța este implicată uh, în, în proiectele strategice de cooperare ale Uniunii Europene în calitate de creștin democrat uh, german, îl citez adesea pe Konrad Adenauer, acesta a spus în repetate rânduri că pentru ei cea mai mare dezamăgire în Uniunea Europeană a fost faptul că atunci, în anii 50, Comunitatea Europeană de Apărare uh, nu um, s-a concretizat niciodată în Franța din cauza unor motive de inițiativă politică. A fost o dorință puternică, apărată mai ales încă din prima clipă de Germania. Încă o dată o comunicare la adresa colegului Schöpflin în ceea ce privește rezolvarea conflictelor. Cred că avem nevoie aici de o abordare cuprinzătoare care să includă nu doar uh, politica externă, ci și politica comercială, politica de vecinătate, pentru a aminti doar câteva exemple. În continuare, la cel posibil Consiliu de Ministri ai Apărării, pe de o parte există deja la nivelul european întâlniri informale ale ministrilor de apărare, cred că nu e nimic nou aici, însă cred că acest formal general ar avea sens pentru că tocmai am aborda într-un cadru instituțional uh, problema securității și apărării comune. Există o serie întreagă de miniștri um, ai apărării care și-au exprimat dorința urgentă de a instituționaliza acest cadru. De altfel, acest punct s-a regăsit în programul electoral pentru 2014 al um, creștin-democraților în Germania. Știm că mulți alți colegi și din alte state membre uh, își uh, doresc acest lucru. Încă o dată vă mulțumesc pentru îndrumări, uh, aștept cu mare interes amendamentele și cred că vom avea aici uh, un bun raport care se va bucura de o majoritate amplă. Vă mulțumesc! Darf ich noch was sagen? Tut mir leid, ich bin zu list, zu, zu... Îmi cer scuze, cred că am ajuns prea târziu, însă nu e vina mea ce uh, avionul e de vină. Am avut două ore întârziere. Câteva observații foarte succinte. Textul vorbește de nevoia de a ne concentra asupra menținerii păcii, prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale. Însă, propunerile se concentrează asupra unei structuri militare. Într-o anumită măsură e o contradicție cum ne putem concentra asupra menținerii păcii fără a preveni acțiuni la nivelul civililor. Cum putem face acest lucru? Dimensiunea militară este inexistentă în acest raport, cât și orice uh, mențiune uh, la adresa nevoii de a consolida capacitatea civilă. Misiunile civile ale Uniunii Europene trebuie să își extindă domeniul de aplicare și trebuie să sprijine obiective de dezvoltare, printre altele concentrându-se asupra demobilizării, dezarmării și uh, reintegrarea foștilor uh, luptători. De altfel, lipsește și dimensiunea privind drepturile omului. Protecția drepturilor omului uh, face parte din misiunea de pace la nivel global. Uniunea Europeană poate juca un rol cheie în apărarea principiilor uh, uh, incluse în legislația europeană privind drepturile omului, mai ales principiile universalității și indivizibilității drepturilor omului. Și am să mă opresc aici, pentru că am ajuns prea târziu, nu am <laughs> dreptul de a mă lungi prea mult. Știu acest lucru. Însă aș dori doar să scot în evidență aceste aspecte. Este important să înțelegem sensul amplu al apărării și să nu ne concentrăm doar asupra chestiunilor militare, pentru că nu ne aflăm uh, în război cu nimeni. Aceasta este ideea noastră. Trebuie să luptăm pentru pace. Uneori recurgând la mijloace militare, alteori cu alte mijloace. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Termenul limită pentru amendamente este data de 5 septembrie. Pe 26 de septembrie, pe 27 septembrie vom lua în calcul amendamentele și vom supune textul la vot. Trebuie să luăm o pauză, din păcate, pentru 15 minute, pentru că următorul punct pe ordinea noastră de zi, bugetul și avizul domnului Șoflin face obiectul activității Comisiei uh, pentru bugete, iar domnul Gaier trebuie să vină la ora 5. Sper să vină ceva mai devreme, însă trebuie să luăm o pauză de cel puțin 15 minute. Mulțumesc! Yeah.

toate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 Nu.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

Zaczynamy, zaczynamy punct 6. Witamy wśród nas. Haideți să ne reluăm lucrările. Urez bun venit domnului Caier și vom discuta acum despre bugetul european pentru noul an financiar. Avem un proiect de raport al domnului Schöpflin, dar mai vom începe cu raportul principal, domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și colegi. Ne aflăm cu o săptămână înainte de vacanța de pauză, e luni după amiază, iată, așa se explică de ce în sală sunt prezenți doar adevărații fanii ai uh, politicii bugetare. Dați-mi voi să vă prezint pe scurt cum stau lucrurile. Am suferit un pic de pe urma faptului că Comisia ne-a comunicat uh, bugetul doar după referendumul britanic, a contestat faptul că ar exista o relație, ci explicația oficială spune că calcularea costurilor pentru um, criza refugiaților au suferit întârzieri, motiv pentru care această procedură bugetară a fost uh, declanșată mult mai târziu decât ar fi fost cazul, lucru care are consecințe asupra procedurii în consultările bugetare, nu ne afectează chiar atât de tare ca uh, Consiliul. Noi am fi votat deja un document uh, programatic, însă pot accepta foarte bine că va exista un raport Gaier mai puțin, oricum nici comisia nu va veni cu niciun document. Ne aflăm uh, în punctul în care mandatul pentru trilog nu mai este un mandat pentru un trilog în primăvară, ci pentru un trilog care se va desfășura um, vara târziu. Consiliul are dificultăți considerabile. Președinția slovacă trebuie să contureze cât se poate de repede o poziție a Consiliului pe baza căreia să negociem în, cazul, în cadrul negocierilor bugetare. Nu lucrăm pe baza um, proiectului Comisiei, ci lucrăm pe baza ceea ce ne transmite Consiliul. De multe ori documente deja prevăzute cu multe eliminări. V-am spus că în mod normal trilogul s-a desfășurat primăvara, în mod normal am fi votat deja un mandat uh, cu care să intrăm la trialog uh, în calitate de Parlament European. Trilogul va avea loc pe 1 septembrie pentru că până atunci Consiliul nu poate vota opoziție. Nu avem deocamdată un mandat uh, formal în calitate de raportor pentru buget, am onoarea de a-i transmite Consiliului o scrisoare de recomandare, e ceva mai puțin decât un document de lucru, în care îi comunic observațiile mele referitoare la proiectul de buget, după care avizele comisiilor de specialitate uh, vor fi anexate de material specializat și vom discuta la ședința coordonatorilor. Mâine ne vom uh, consulta de asemenea la comisie. Ce pot să vă spun despre buget? În primul rând, e unul favorabil. Comisia a reacționat la dorința prezentată la considerente și anume că toate mijloacele necesare pentru a face față crizei refugiaților să fie mobilizate, lucru care uh, s-a întâmplat și în ultimul an și jumătate. Intrăm așadar în categoria 3 a bugetului, e vorba de politica internă. Aici intră, bineînțeles, și politica pentru refugiați, dar și Europa cetățenilor și alte inițiative asemănătoare la limita maximă a plafonului permis. Facem acest lucru în categoria 4, politica externă. Asta înseamnă că mobilizăm toate resursele pe care Uniunea Europeană le poate într-adevăr mobiliza în acest scop politic. De asemenea, am văzut că bugetul prevede foarte mulți bani la categoria 1A, E vorba de acele inițiative care uh, se ocupă de creștere. Categoria 1B se referă la fondurile de coeziune și aici Comisia atinge practic plafonul maxim a ceea ce este posibil, după care rămâne o rezervă de aproape 81 de milioane de rizorii în ceea ce privește plățile uh, de aproape 135 de miliarde de euro e aproape o nimica toată. Trebuie să ne gândim uh, acești 81 de milioane care nici măcar nu vor fi folosiți, să-i numim o rezervă, mi se pare um, hilar. La Comisia Bugetă um, am discutat uh, intens despre acest punct, deși acești 81 de milioane pot fi uh, introduși la categoria bugetelor, uh, categoria proiectelor deja inițiate. Dorim de asemenea să subliniem că în scrisoarea de recomandare am comunicat că acest cadru pe termen mediu, așa cum este el uh, prezentat uh, ceea ce am numit un timp frumos în Germania, acest cadru pe termen mediu a fost votat într-un moment în care Uniunea Europeană nu ar fi putut anticipa crizele nenumărate cu care se confruntă la ora actuală, nu am fi putut anticipa crizele, criza migrației și numeroasele crize de politică externă cu care ne confruntăm și vedem că la ora actuală, cu aceste mijloace financiare, nu uh, putem face față acestor crize, lucruri pe care uh, îl comunicăm și în document și facem trimitere la revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar care urmează. Parlamentul European a implementat acest lucru în 2013, nu am putut împiedica ca acest cadru pe termen mediu să fie unul descendent pentru prima dată și anume 2017 um, până 2020 vom avea mai puțin bani la dispoziție ca în perioada de la care a pornit uh, um, CFM, multe guverne s-au felicitat pentru acest lucru și mai ales uh, guvernul țării din care vin eu, pentru că mijloacele proprii bugetare trebuie să fie, conform acestor uh, guverne, maxim 1% din bugetele naționale. Am spus la momentul respectiv că nu vor fi suficiente aceste fonduri. încercăm uh, să găsim mijloace cum putem și uh, încercăm să petecim tocmai acolo unde e cel mai urgent nevoie, dar la sfârșitul zilei apare întotdeauna altundeva o gaură nouă, iar la ora actuală statele membre încearcă să se comporte ca și cum uh, situația ar fi cât se poate de normală. Noi pretindem, cerem în calitate de comisie bugetară, nu doar o revizie, vedem ce funcționează și ce nu, după care vom trage concluziile aferente pentru următorile negocieri CFM, ci uh, vrem în plus o revizuire propriu-zisă, vrem să existe și niște consecințe în temelul cărora să putem identifica ce nu funcționează. Bineînțeles, între acest buget și negocierea CFM, care trebuie închisă până la sfârșitul anului, trebuie să existe o relație. Uh, bugetul 2017 ar fi un buget dacă CFM, dacă negocierile pentru CFM ar permite acest lucru uh, conform unor noi reguli ale unui cadru revizuit pentru jumătatea perioade. E o întrebare cu răspuns deschis. În cadrul Comisiei pentru bugete trebuie să îndeplinim anumite condiții, trebuie să scot în evidență două pentru că sunt determinante pentru ce se întâmplă în aceste categorii bugetare. În 2017 trebuie să mobilizăm 750 de milioane de euro pentru uh, facilitatea alocată Turciei uh, ca sprijin în uh, problema refugiaților, lucru care determină practic în felul în care se va structura întreaga politică externă. Uh, Trebuie să vedem cum putem strânge acești 750 uh, de milioane de euro. În plus, trebuie să mobilizăm fonduri pentru garanția EFSI. Sunt, uh, prevăzuți, uh, sunt prevăzute 8 miliarde de euro trebuie să găsim contribuția pentru acest an, în primul rând, într-adevăr, bani care nu mai stau la dispoziție pentru alte obiective bugetare. Nu mă înțelegeți greșit, eu sprijin EFSI, deși nu totul merge lin cu acest program, însă, bineînțeles, dacă trebuie să oferim mijloace bugetare, trebuie să uh, le destinăm practic de la buget către EFSI, atunci, bineînțeles, nu putem folosi acești bani altundeva și sper că fondurile promise de comisie, într-adevăr, uh, vor fi livrate. Cam acestea sunt condițiile cadru în uh, temeiul cărora ne desfășurăm activitatea. Imediat după vacanța de vară uh, vom uh, merge la acel trilog cu Consiliu. Pe la jumătatea lunii octombrie vom fi finalizat de partea noastră procedura bugetară și vom fi prezentat poziția Parlamentului. Putem merge, putem porni că poziția noastră se va uh, deosebi foarte puternic de Consiliu. Trebuie să vedem cum putem rezolva crizele sau cum putem contribui la uh, soluționarea crizelor uh, fără a recurge în permanență la bugetele naționale. Mulțumesc! Dziękuję za informacje i za Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această prezentare și pentru prezentarea principalelor chestiuni legate de proces. Dau acum cuvântul raportului nostru pentru aviz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Gaier pentru prezență și pentru prezentarea foarte eh, limpede pe care ne-a făcut-o. Am aflat și eu multe informații Poziția pe care vreau să vă prezint eu este următoarea. Comisia a propus un proiect de buget pentru 2017 de 157,7 miliarde la nivelul creditelor, angajamentelor de credite, ceea ce reprezintă 1,05% din uh, venitul brut și 109 milioane de euro, care reprezintă 0,1 uh, din uh, venitul din VNI. Comisia propune 0,2 miliarde de euro la angajamente 3,7 la plăți, la plăți, ceea ce reprezintă o creștere de 4,4% mm, și 23,4% față de 2017. Iar uh, asta din cauza crizei migra migrației care necesită mobilizarea a 350 de milioane de euro prin instrumentul de flexibilitate și 1564 uh, de uh, milioane ceea ce înseamnă că nu mai avem marjă la rubrica 3. Propunerea uh, comisiei este 26,4 milioane la nivelul creditelor și plăților, angajamentelor și, credit, și, cre, și plăților pentru Europa pentru cetățeni în conformitate cu mm, programarea financiară. Este o majorare de 4,3% în ceea ce privește angajamentele și 10,7% la nivelul creditelor de plăți. Majorarea este binevenită, fiindcă nevoia de a dezbate uh, viitorul Uniunii Europene și de a genera participare la această dezbatere, nu numai în rândul tinerilor, ci și în rândul, în rândul celor mai în vârstă, mai vârstnici, este de mare importanță, nu numai în lumina evenimentelor um, recente, um, Brexitul, de pildă, pentru care foarte, mult, uh, foarte multe persoane mai vârstnice au votat. Iar uh, nivelul de fonduri va rămâne la nivelul Comisiei dacă Consiliul va folosi această sumă și va, va solicita ca programul să includă acțiuni privind dezbaterea, privind viitorul Europei cu încercarea de a include persoanele mai în vârstă. Când zic uh, persoane în vârstă, mă refer la persoane cu vârstă de peste 60-65 de ani, dar nu trebuie neapărat definite foarte exact. Comisia a stabilit uh, o sumă de 840 de um, la angajamente și 740 de mii la plăți pentru inițiativa cetățenească care a fost creată în trecut în cadrul programului Europa pentru cetățeni, iarăși binevenită. S-a propus un, s-a, făcut, s-a înaintat un amendament pentru a menține fondurile la nivelul propus de comisie și pentru a exista remarca că aceste fonduri uh, să fie folosite pentru conștientizarea opiniei publice în ceea ce privește existența acestui instrument uh, pentru, uh, euro, uh, pentru cetățeni. În ceea ce privește campaniile, acestea ar trebui să facă parte din acțiunile de comunicare, de comunicare ale Comisiei prin birourile sale de reprezentare și prin centrele Europe Direct din statele membre. S-a înaintat un amendament și în acest sens. Mai mult, dat fiind activitatea comisiei noastre, domnul Haureghi este raportor privind democrația electronică, e-democrația, se propune extinderea sferei de aplicări a unui proces pilot privind votarea electronică pentru a avea instrumente în ceea ce privește cetățenia electronică pentru a putea uh, să se exercite drepturile de cetățenie europeană la, nivel, la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește identificarea electronică, de pildă, pentru uh, inițiativa cetățenească. Și, în cea din urmă, pentru a a pune în aplicare acordul interinstituțional privind o mai bună legi legiferare, se propune ca Eh, proiectul eh, pilot Public Access EU să devină o acțiune pregătitoare pentru a ajuta, pentru a găsi moduri de a pune în aplicare platforme și instrumente pentru a îmbunătăți trasabilitatea elementelor eh, de legiferare și pentru a avea o bază de date în ceea ce privește deliberările și dosarele legislative. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Șeflin. Raportor din nume din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, colegul meu este absent și m-a rugat pe mine să-i țin locul. Și să vă prezint uh, părerea sa cu privire la acest aviz. Mulțumim domnului Șoplin pentru text. Suntem de acord, bineînțeles, să, că persoanele mai vârstnice trebuie să fie implicate în dezbaterea privind viitorul Europei, dar avem o îndoială. Nu dorim să se facă o diferență aici între să, să, să, să pară că înlocuim uh, tinerii cu persoane mai vârstnice ci am dorit să facă referire la ambele categorii de vârstă, și tinerii și cei mai bătrâni să fie implicați în dialogul privind Uniunea Europeană. Dacă asta dorea să spună domnul raportor, bineînțeles suntem de acord cu dumneavoastră. Acum, în ceea ce și celelalte amendamente, o să ne mai gândim, dar um, la ora actuală considerăm că sunt uh, demne de interes și sunt, uh, suntem siguri că vom avea ocazia să le mai aprofundăm și credem că putem să le susținem. Profit de această ocazie pentru a-l uh, întreba pe colegul Gaier un lucru. În bugetul pe 2017, dacă am înțeles bine, acesta trebuie să fie coordonat cu revizuirea CFM, fiindcă atunci va fi prezentată revizuirea CFM-ului, cadrul financiar multianual. Și cred că acesta va fi ultimul buget care nu va include chestiunea resurselor proprii. Așteptăm nu numai revizuirea CFM, cât și raportul Comisiei Monti privind resursele proprii. Deci nu cred că ar fi bine să așteptăm până la următorul cadru financiar multi, multianual ca să trecem uh, la subiectul care ne macină resursele proprii. Mai mult, au început discuții privind un buget pentru zona euro. Asta intră în contextul bugetului pe anul viitor și ar trebui să punem accentul pe faptul că aceste două aspecte trebuie să fie avute în vedere în cadrul revizuirii CFM-ului. Nu putem să așteptăm următorul CFM pentru a interveni în ceea ce privește bugetul zonei euro. Acum avem problemele, acum avem uh, insuficiente resurse. Dacă am avea un buget pentru zona euro, atunci presiunea asupra bugetului Uniunii Europene ar fi redusă într-o oarecare măsură și uh, poate s-ar putea răspunde noilor nevoi care, care apar uh, în mod constant. Ca raportor vreau să vă întreb cum percepeți dumneavoastră această, cooper, această legătură între uh, bugetul multianual, bugetul anual și uh, resursele proprii. Mă tem, că s-ar, mă tem că am putea să așteptăm prea mult. Înainte de a include toate aceste subiecte. Mulțumesc, domnul Messerschmidt. Este prezent? Nu. Domnul Scholz. Scholz, GUE. De la GUE. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la ce a spus dumneavoastră, la, legătu- la ce s-a spus, legătura între cadrul financiar multianual și bugetul pe 2017. Am început deja discuțiile în acest sens, dar uh, cred că trebuie să se facă această legătură, fiindcă, așa cum uh, a spus uh, și domnul Galer, într-un mod foarte convingător, există limite și știm că nu avem suficienți bani pentru toate uh, nevoile care ne așteaptă. Deci cum putem să și cum putem noi ca comitet răspunzător în afară de uh, poziția bugetară, s-a descris foarte bine care este poziția noastră, dar în afară de asta trebuie să încercăm noi deja ca pentru bugetul 2017 să, să uh, dăm, uh, să arătăm Consiliului că noi uh, considerăm că este de la sine înțeles necesar ceea ce propune Comisia, dar în egală măsură trebuie să înțeleagă Consiliul că avem nevoie de o nouă abordare pentru bugetizare pe viitor. Iată, aceasta, aceasta este observația pe care dorește să o facă grupul nostru și anume că, da, într-adevăr dorim să asistăm la o majorare, dorim să asistăm la un acord cu Consiliul în ceea ce privește revizuirea în profunzimea bugetului. Aceasta este, deci, poziția noastră pe care o aducem în discuție acum, uh, da, 40 uh, de mii pentru inițiativa cetățenească nu e rău, dar dacă dar această sumă nu este foarte mare dacă uh, am avea 3-4 inițiative și până la urmă ar trebui să spunem cetățenilor, chiar dacă începeți o inițiativă de cetățenească, nu avem noi bani, ceea ce limitează democrația. Iată de ce sper că membrii comisiei noastre să-și aducă contribuția în ceea ce privește conținutul într-un mod în care să se poată aduce o contribuție la revizuirea cadrului financiar multianual. Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję i odpowiedzi na pytania i pod... Președintele, mulțumesc pentru a răspunde și pentru a încheia dezbaterea, domnul Gaier. Aș vrea să mai pun o întrebare. Domnul Gaier, pentru că este aici, vreți să speculați sau nu în legătură cu acest subiect? Cum va afecta ieșirea Marii Britanii aceste calcule? Vi se pare o întrebare cu totul intolerabilă? Nu, nu este o întrebare intolerabilă. Ă, discut acest lucru ă, cu o prezență amplă a membrilor ECR, dar putem discuta și aici. Ă, domnule Șoplin, nu putem anticipa nimic pentru că Marea Britanie înainte de dată trebuie să hotărască ce statut doresc să adopte față de Uniunea Europeană și pornind uh, de la acest statut uh, vom, se vor decide și uh, fluxurile de plăți către Marea Britanie. Putem discuta acest lucru la AFCO. Cum cunoașteți cum stau lucrurile cu modificările tratatului, poate mai bine decât mine. Iolainen, care face parte din această comisie, este specialistul. Marea Britanie va trebui să hotărască ce rol va adopta față de Uniunea Europeană. Putem da exemplu și altor state, poate că va avea o relație drept ca Norvegia sau ca Elveția sau ca Turcia sau ca Chile. Totul uh, e deschis dacă ar fi de pildă să aibă o relație ca Norvegia, participă la piața comună și adoptă regulile noastre. Atunci ar contravine practic tuturor argumentelor înaintate de promotorii Brexit. Logică oricum uh, nu mai este uh, când vine vorba de acest referendum. O parte a campaniei Brexit s-a bazat pe faptul că se dorea respingerea normelor care erau impuse de Bruxelles. Dacă ar avea un statut ca Norvegia, ar prelua normele referitoare la piața unică, însă ar renunța să influențeze în vreun fel aceste norme. Însă, după înțelegerea mea, ar contravine complet ideilor promovate de Brexit, dar în cele din urmă nu știm uh, ce turnuri vor lua lucrurile. Comisia mi-a dat, uh, din fericire, date la dispoziție. Norvegia plătește la bugetul Uniunii Europene. Pentru că justificarea logică a politicii de coeziune a UE a fost aceea că acele state nu atât de puternice uh, în Uniunea Europeană au argumentat când s-a introdus piața unică că dacă noi nu mai putem uh, concura cu bunurile introduse pe piață de țările mai puternice, atunci trebuie să primim o compensație financiară. Așa s-a întemeiat logica pieței unice și acesta este motivul pentru care Norvegia Uh, plătește. La bugetul Uniunii Europene e ca un fel de bilet pe care îl plătim și când mergem la cinema sau la teatru pentru a asista la reprezentație, pentru a putea lua și noi parte. Pentru a beneficia de toate avantajele și obligațiile trebuie să plătești o sumă de intrare. Însă Norvegia plătește 107 euro pe cap de locuitor și am multiplicat cu numărul de locuitori pe care l-am găsit pe uh, internet, e vorba de 535 de miliarde de euro. Nu știu dacă, într-adevăr, calculele mele sunt justificate, poate mi le confirmă comisia sau nu, dar, uh, în principiu, dacă populația nu s-a schimbat radical de când am verificat pe Wikipedia, datele ar trebui să fie uh, cam pe acolo. Cât plătește Marea Britanie? Marea Britanie plătește 77 de euro pe cap de locuitor, pentru că beneficiază, bineînțeles, uh, de un rabat. Uh, dacă Marea Britanie vine și negociază cu Comisia um, referitor la condițiile în temeiul cărora va lua parte la piața unică, atunci uh, contribuabilul britanic va trebui să plătească mai mult decât plătea înainte, pentru că, oricum, va trebui să plătească, tocmai ca și Norvegia, această mm, contribuție de intrare. Și ar trebui să fim uh, nebuni să le mai facem britanicilor încă un rabat. Cam aceasta ar fi povestea și uh, cred că, într-adevăr, voi fi bine dispus odată ce totul va fi negociat și contribuabilul britanic după referendum va trebui să plătească mai mult decât înainte, atunci putem să felicităm într-adevăr pe domnul Nigel Boss și pe domnul Farage Sper că interpreții au reușit să transmit această idee atât de apreciată de mine. Până ce negocierile de ieșire vor fi inițiate, nu există decât speculații referitor la cum vor evolua fluxurile de plată. În Germania, un institut de cercetare uh, celebru, Fundația Bertelsmann, uh, a elaborat o prognoză în acest sens, dar s-a bazat oricum pe contribuția, Britan- pe contribuția Germaniei de 2,5 miliarde. Oricum, după cum vă spuneam, sunt pure speculații. Poate încă o propoziție referitoare la fondurile proprii și la bugetul pentru zona euro. În această seară, eu cu Mercedes, ne vom întâlni cu ministrii de finanțe din zona euro, unde tocmai acest lucru stă uh, pe ordinea de zi, raportul uh, Perez. Trebuie să vedem care este poziția ministrilor de finanțe. Eu, uh, ca raportor, am fost liniștit în momentul respectiv când am văzut în raportul colegilor că bugetul pentru zona euro poate fi conceput doar dacă este introdus ca prioritar. Cred că ar fi o nebunie să derivăm un buget propriu de acolo. Trebuie să fie un buget suplimentar, după care va trebui să ne înțelegem ce relație va avea cu bugetul normal, dacă va face parte din acesta sau dacă e un fel de al doilea buget. După care Bineînțeles, cum se va vota asupra acestuia e o altă problemă cu care ne vom ocupa la comisie. Pentru mine însă este important, din punctul de vedere al raportorilor, trebuie să țin cont de faptul că, unul, încă raportul nu e finalizat și, în al doilea rând, trebuie să vină și poziția Parlamentului. O altă indicație referitoare la mijloacele proprii. Dați-mi voi să vă spun următoarele. Există două grupuri în Parlamentul European. Un grup uh, are o pasiune pentru a găsi noi mijloace, iar celălalt grup uh, e format din uh, bugetari, luptătorii pentru buget și uh, am hotărât să luăm în calcul două puncte, raportul la măsuri din 2008, care spune mijloacele proprii ale UE nu ar trebui să reprezinte o sarcină suplimentară pentru contribuabili. Uh, aceasta este într-un fel ca uh, cele 10 porunci uh, ale lui Moise. În continuare, noi vrem să așteptăm până ce Monti își va fi prezentat raportul. Credem că a crea așa o serie de artificii de bună idei în jurul raportului Monti uh, ar fi greșit. Trebuie să ținem ochii pe raportul Monti, trebuie să așteptăm așadar până când Monti și grupul său ne va prezenta raportul și ne vom forma o părere la ce se va prezenta. În ceea ce privește cadrul politic, eu sunt uh, un german, uh, guvernul nostru, nu eu, dar guvernul uh, ține foarte mult la finanțe. Ministrul de Finanțe a argumentat nu ar avea nicio problemă cu mijloacele proprii. Însă, atâta timp cât britanicii sunt membri ai Uniunii Europene, nu s-ar încumeta. Acum situația nu se mai aplică. Urmează întrebarea, există o perspectivă la mijloace proprii? Sau ministrul de finanțe german și din alte state ies în sfârșit din umbra în care s-au ascuns și vin uh, cu uh, propriile considerații. În această procedură bugetară ne comportăm ca și cum grupul Monti nu ar exista, așteptăm raportul, așteptăm să vedem ce propune și abia apoi vom iniția o discuție politică atunci când propunerile grupului Monti vor fi pe masă, atunci putem spune ce putem face într-adevăr. E o armă politică dacă vreți să o folosiți, însă în procedura tehnică nu avem altă alternativă. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan, pan post... Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Șeflin, nu. E sfârșitul ședinței și vom relua mâine la ora 9. Bună seara!